nu ajungă să fie izolată. Trecem la explicațiile de vot. Are cuvântul domnului Belini. Señor Rivellini, tiene la palabra. Domnule Rivellini, aveți cuvântul.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 Espero que los delitos del señor Berlusconi Sper ca cele făcute de domnul Berlusconi să fie acțiuni care să fie urmărite în justiție și să pună capăt unei uh, astfel de situații în Italia. Și mi se pare mie că noi n-ar trebui să ne uităm în altă parte, în timp ce în Italia ceea ce se întâmplă de fapt ne afectează și ne privește pe toți în Europa, indiferent care ar fi rezultatul votului de astăzi. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Blincheviciute. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru uh, propunerea de rezoluție a social-democraților cu celelalte grupuri politice, pentru că libertatea la informare, libertatea de exprimare și diversitatea opiniei trebuie să fie garantate în toate statele membre UE. Libor- libertatea de informație este baza oricărei societăți democratice. Carta drepturilor fundamentale uh, stabilește clar că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Această libertate include și libertatea de a-și uh, prezenta opinia fără ca autoritățile publice să intervină. De aceea noi, membrii Parlamentului European, trebuie să sprijinim mass media independentă și concurența echitabilă la nivel național și așa vom garanta o libertate eficientă a presei. Autoritățile publice trebuie să fie pregătite să protejeze și să promoveze uh, libertatea presei. Aceasta este una dintre liber- uh, aspectele fundamentale ale Uniunii Europene. Mulțumim doamnei Blinkeviciute. Are cuvântul domnul Vagal, un minut. Bien. Tiene la palabra por un minuto. Are cuvântul timp de un minut domnul Bele. Bien, tiene la palabra. Atunci are cuvântul timp de un minut domnul Ribelini. Ciò che dal bruco, ciò che al bruco appare come la fine del mondo știu că ceea ce s-a întâmplat aici pare sfârșitul lumii pentru noi, dar e o chestie foarte uh, neimportantă pentru întreaga lume. Dacă considerăm că Obama a câștigat premiul Nobel pentru pace și totuși a îndrăznit să atace o televiziune azver, care se opune. Și aici discutăm despre uh, lupta dintre audiovizual lupta dintre cultura Uri și Berlusconi, cum demonstrează această imagine cu uh, prim-ministrul în spatele gratiilor. E vorba de o manifestare unde se promovau insulte de toate tipurile. Deci avem de-a face cu o cultură a urii și acest parlament trebuie să se implice pentru a evita atacul antidemocrat a unei drepte iacobine. Europa întotdeauna a fost împotriva unei Italii puternice și acum uh, se preface că nu vede nimic uh, și vrea să micșoreze importanța Italiei, dar poporul italian nu va permite acest timpul, nu va permite ca un grup de puteri europene să încerce să reducă Italiei. Datorită culturii urii, uh, care vrea să se opune victoriei democratice de centru-dreapta în Italia. 18 cotidiane în Italia se opun guvernului și doar 5 uh, se alăture politicii de centru-dreapta și prezintă teze de toate tipurile. Aceasta este adevărul și a sosit momentul ca această aulă pentru a sprijini democrației să discute de o stângă italiană antidemocratică și blocată în această cultură a urii. Are cuvântul acum doamna Morvai. Un minut. Üzenjük azoknak a magyarországi hazug erőknek, akik azt álltják. Dorim să transmitem un mesaj celor care răspândesc uh, minciuni în Ungaria, care spun că uh, Parlamentul European uh, nu ne îndeplinim rolurile. Ei bine, Trei voturi au dus la uh, faptul că puterile discriminatoare din Italia nu au fost combătute. Acest lucru nu îl spun din cauza uh, disciplinei partidului, ci uh, pentru că avem uh, ca standard adevărul. Ieri s-a spus de față cu domnul Barroso că guvernul maghiar uh, nu ar fi, uh, nu ar fi încălcat uh, drepturile jurnaliștilor uh, prin faptul că au fost dați în judecată, ci prin faptul mai degrabă că au fost oameni care au fost răniți, atacați și așa mai departe. Domnul Baros a spus că este ceva intern, dar în Italia nu este la fel. Noi nu dorim să acceptăm standarde duble. Mulțumesc, doamnă Morvai. Iar acum, uh, doamna Runciului, un minut. De grație ora. Domnule președinte, mulțumesc. Europa a observat faptul că opoziția italiană este afectată de un delir halucinant. Nu putem să ne bucurăm, fiindcă am fi preferat să uh, discutăm despre probleme adevărate, pentru care oamenii au nevoie de soluții. Dar ne consolează faptul că măcar Europa a dat un verdict pe care niciun Di Pietro nu-l va putea pune sub semnul întrebării. De fapt, în 2004, Uh, același Di Pietro a fost protagonismul, protagonistul unei situații similare și acum și-a trimis colegii să facă același lucru aici, însă nu au reușit să obțină succes alegătorii italieni au dorit să scoată din Parlament comuniștii care să nu se mai regăsească acolo. Libertatea presei în Italia este o încercare a grupurilor editoriale și a procurorilor de a de Um, legitimiza pe prim-ministru. Deci e vorba de o vânătoare efectivă cu o singură idee obsesivă, de un război civil alimentat de stânga pentru a obține niște consecințe foarte serioase. Mulțumesc. Are cuvântul un minut acum doamna Ovir. Tänan, härra president. Mooduseid, kuidas hävitada... Mulțumesc, domnule președinte se va distruge pluralismul mass media și se va hrăni populismul cu, și populația cu uh, informații neverificate. Bineînțeles, poți face acest lucru dacă deții monopolul asupra informației difuzate. Asta se poate realiza în momentul în care un membru al partidului este lider Uh, este într-o poziție de conducere a concernelor mass media. Însă am auzit deja foarte multe idei exprimate în această sală. Am fost exprimate foarte multe, au fost exprimate foarte multe idei despre modul în care Uniunea Europeană are nevoie de idei și legislații clare pentru a susține uh, informațiile uh, foarte diverse. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ovir. Are acum cuvântul domnul Casini, un minut. Președinte, prima de tot... Domnule președinte, întâi de toate aș vrea să corectăm primul și al doilea vot al meu, care a fost un vot de abținere, dar am greșit pentru că am venit în grabă și am greșit uh, uh butonul. Deci primele două voturi sunt de abținere. Uh, pentru întreaga zi. Am o declarație. Există un mare păcat în uh, inițiativa care a dat nașterea acestei dezbateri, un păcat deja subliniat de președintele nostru, Republicii noastre, la care se uh, adaugă ideea de a alege acest atac către președintele Consiliului Național, uh, acțiunea sa față de anumite ziare, în totalitate în conformitate cu statul de drept. Prin urmare, noi nu am votat inițiativa de GUE și așa mai departe, dar n-am votat nici pentru moțiunea PPE, pentru că e vorba de o măsură care nu ia în considerare echilibrul între puterea presei și celelalte puteri ale statului, echilibru care există în Italia și în Europa. Și nu e vorba doar despre conflictul de interes uh, dintre Berlusconi și presă și Consiliul, ci sunt și alte probleme. Cred că și noi trebuie să transmitem un semnal de uh, susținere a acestei mișcări prin intermediul abținerii de la vot. Mulțumim, are acum cuvântul domnul Fidanța. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere ne-a demonstrat cum stânga italiană se îndepărtează tot mai mult de poporul italian. Nu a fost o mișcare a italienilor aceasta, ci o manevră politică dirijată de o elită uh, editorială a procuraturilor și a grupurilor politice pentru a îndepărta un verdict popular obținut cu câteva luni în urmă. Cine va povesti, dragi colegi, în aceste zile că pe italienii preocupă libertatea presei și legătura cu Berlusconi, vreau să vă spun că minte cu bună știință. Orice italian știe că în Italia există ziare, posturi de radio și televiziune care funcționează liber și că multe dintre ele se opun lui Berlusconi și că dacă există o lipsă de pluralitate, aceasta se produce în interiorul unicului primar uh, recunoscut de uh, unicului sindicat care este orientat înspre stânga care vrea să uh, se opună lui Berlusconi și care lucrează foarte liniștit și în televiziunile de stat și în televiziunile lui Berlusconi, fără ca libertatea lor să fie amenințată. Dacă italienii au preocupări și temeri, acestea sunt față de criză, ca în cazul tuturor celorlalți cetățeni europeni, pentru imigrația clandestină, lipsa locurilor de muncă și așa mai departe. Nimeni nu se preocupă de libertatea de informare, fiindcă aceasta nu este în pericol, dar este tot timpul timpul atacate de stânga. Mulțumesc acum doamna Eck are cuvântul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Îl voi cita pe John Stuart Mill, iar apoi voi trece la suedeză. Dacă toată omenirea ar avea aceeași opinie, atunci o persoană nu ar avea, care ar avea o opinie diferită nu ar avea voie să fie redusă la tăcere. Este regretabil că situația presei în Italia arată așa cum arată acum. Drepturile omului și libertățile cetășenești ar trebui să fie respectate în toate statele membre, pentru că ele stau la baza Uniunii Europene. PPE-ul se ascunde în spatele unor argumente și îl ajută pe Berlusconi să încalce aceste libertăți vedem guverne care lucrează fără ca alții să se opună, este ceva intern, dar trebuie să ne asigurăm că există libertatea presei. Este un aspect uh, european, de aceea mi se pare regretabil rezultatul votului. Vă mulțumesc. Un minut, domnul Van Dalen. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, nu sunt prea impresionat de leadershipul politic și moral al domnului Berlusconi. Poate că Italia nu e chiar exemplul cel mai bun în ceea ce privește libertatea presei, dar această libertate a presei și această libertate de informare e un subiect intern. Italienii sunt cei care trebuie să se ocupe de asta. Ați văzut ce s-a întâmplat. S-a vorbit despre impunitatea de care beneficiază primul ministru italian. În fiecare zi în Italia există critici clar exprimate. Deci, italienii sunt cei care vor trebui să se asigure că libertatea lor de informare va fi pusă sub semnul întrebării. Nu ar trebui ca Parlamentul European să se amestece în aceste chestiuni, ci mai degrabă să se concentreze pe propriile sale misiuni și anume criza economică și financiară. Are cuvântul acum domnul Takula. Puhemies, ensiksi haluan sanoa sen... Mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate, aș vrea să spun că libertatea de informare este extrem de importantă și am votat pentru. Însă să nu uităm că libertatea aduce cu sine și responsabilități. În Europa trebuie să putem obține informații deschise și uh, critice și acest lucru trebuie să se întâmple și acum și pe viitor. Uh, în trecutul nostru, cu toții ne-am confruntat cu probleme, situații în care presa a avut probleme și știm la ce a dus. Însă, în acest caz, trebuie să avem o perspectivă nu doar asupra unei singure țări, ci asupra întregii Europe, pentru a crea principii care să poată fi și să fie respectate, indiferent de coloratura guvernului. Trebuie să avem aceleași norme care să se aplice tuturor și trebuie să ne asigurăm că libertatea de informare exprimare este continuă și constantă, fiindcă este una dintre libertățile fundamentale care trebuie să existe pe viitor în Europa și toată lumea să fie tratată egal. Are cuvântul domnul Davis. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană susține că îmbrățișează principii precum libertatea și democrația și că toate acestea sunt uh, consolidate în tratatul de la Lisabona. Însă, din când în când, închidem ochii și nu vedem încălcările ce au loc în anumite state membre. Nu îi arătăm cu degetul pe cei care încalcă principiile pe care se bazează Uniunea Europeană. Dar astăzi am avut șansa să luăm poziție și să spunem că primul ministru face un abuz atunci când controlează presa din Italia. Există și alte cazuri, însă Italia este evidentă. Un vot a fost suficient ca să pierdem astăzi. Se spune că cei de dreapta spun că vor să uh, reducă, să readucă serviciile sociale în, uh, un, la ei acasă. Vă mulțumesc, are cuvântul domnul Claes, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu, la rândul meu, Uh, vreau să-mi exprim mulțumirea pentru faptul că s-a respins acest text, pentru că nu putem să acceptăm o adevărată vânătoare în ceea ce privește un om politic anume într-o țară anume. Nu se poate ca Parlamentul European să devină un adevărat Big Brother, un fel de inchiziție la nivel european. E vorba aici de o situație care este o situație internă și trebuie să rămână internă. Bineînțeles, milităm cu toții pentru libertatea de informare și pentru libertatea presei. Însă, ni se pare incredibil că cei care denunță aceste încălcări să dorească în același timp și o, o, o punere, o finalizare a carierei politice a șefului de stat în Italia. Nu putem accepta acest lucru. Mulțumesc, domnul Hanan, un minut. President domnule președinte nu este un merit uh, pentru Parlament faptul că întreg votul de astăzi a fost preluat de un subiect care n-ar fi trebuit să fie discutat aici, fiindcă este de competența statelor membre, statului membru în cauză. Eu mă bucur că conservatorii britanici nu uh, sunt alături de oamenii lui în PPE, dar nu pot să fiu sigurul care uh, este dezgustat de atitudinea fariseică a celelalte părți sau prânz de faptul că Berlusconi are imunitate, fără să menționeze că și ei au același lucru. Se plâng de dominanța media fără a menționa sumele imense pe care Parlamentul acesta le folosește pentru propria promovare. Domnule președinte, nu este spre lauda nimănui, nici pentru italieni care um, au adus acest subiect aici pentru că au pierdut acasă, nici pentru lauda noastră că ne-am permis să fim implicați într-o astfel de discuție această discuție trebuie să aibă loc în Italia și uh, vreau să cerem ca tratatul de la Lisabona să fie supus votului. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Kamal. Un minut. Thank you very much, Mr. President. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cu toții suntem uh, îngrijorați cu privire la pluralitatea mass mediei. Cu toții dorim să vedem o mai mare pluralitate în, întra- în întreaga Uniune Europeană. Mă preocupă însă pluralitatea mass mediei în Uniunea Europeană, dar și în afara Uniunii Europene. În Cuba și în Corea de Nord uh, nu ne ne plângem că nu ar exista pluralitatea mass media. Rolling Stones au spus că nu întotdeauna poți să obții ceea ce îți dorești, dar când faci și când nu poți să obții uh, ceea ce îți dorești, atunci te bazezi pe principiile democratice ale țării pentru a-i convinge pe oameni să dea jos guvernul respectiv. Dar ceea ce nu faci este să te duci în Parlamentul European și să-i rogi pe alții să lupte împotriva guvernului tău. De aceea mă bucur că grupul nostru a votat împotriva acestei rezoluții. Mulțumesc, domnule Kamal. Un minut, domnul Silvestris, vă rog. Signor Presidente, eu penso că Domnule președinte, eu cred că votul de astăzi, uh, fără echivoc, a demonstrat o adevăr, un adevăr pe care îl cunoaștem cu toții, și anume că în Italia există o libertate de informare. Stânga a încercat să găsească motive pentru a se opune. De ce? De ce? Pentru că în Italia, cum am spus și în Bruxelles, au foarte multe ziare, dar nu știu ce să scrie în ele. Și uh, uh au blocat timp de o lună activitatea acestui uh, parlament pentru a susține această idee că nu există informare. Nu pot să scrie în ziarele lor că în Italia, în patru luni, un guvern a uh, Uh, scos oamenii din corturi și i-a pus în case nou construite, n-au putut să scrie că noul guvern condus de Berlusconi a scos gunoaiele de pe străzile din Napoli. Nu pot să spune că Italia este țara în care, în ciuda crizei economice, nu s-au pierdut prea multe locuri de muncă. N-ar putea scrie în ziarele lor că în Italia, în ciuda crizei, nicio bancă, uh, nicio casă de economii n-a dat faliment. Nu pot să spună, nimeni nu citește ziarele lor, nimeni nu-i crede crește și crede și atunci ei cred că nu există libertate de informare. În Italia noi spunem că ei sunt cei care au deschis uh, grajdurile, au pierdut vacile și acum îi caută în Italia încercau și închid, domnule președinte, uh, să recupereze ce au pierdut și aici au încercat același lucru și au pierdut de două ori. Democrația a demonstrat că în Italia avem libertate de informare și mă bucur că i-am învins pe cei care voiau să demonstreze contrarul. Mulțumesc. Uh, are acum cuvântul domnul Kelly. Un minut. Mulțumesc. Domnule președinte, uh, trebuie să vă spun că sunt foarte mulțumit de rezultatul uh, votului de astăzi. Italia face parte, este un stat membru al Uniunii Europene și a o a include într-o moțiune în mod individual nu este un lucru corect. Vom avea în viitor ocazia să discutăm libertatea de informare, libertatea presei, libertatea jurnaliștilor în cadrul organizației în care lucrează, și vom avea ocazia să ne asigurăm că această libertate este asigurată în întreaga Uniune Europeană și nu numai într-o singură car, uh, țară. Astăzi a fost o zi bună pentru Uniunea Europeană și pentru democrația europeană. Mulțumesc, domnule Kelly. Un minut pentru ultimul vorbitor, domnul Patrice. Come di consueto, ci siamo trovati... Ca de obicei, am uh, discutat și am votat uh, în Parlamentul European și totuși, nu, și acest lucru trebuia să fie votat în Italia, fiindcă sunt chestiuni de interes național. Încă o dată, după acuzațiile împotriva guvernului italian în ceea ce privește imigrarea lansate în această adunare din partea celor care au ales uh, au fost aleși de popor să fie în opoziție, nu în urma unei conspirații a cărei victime se consideră încearcă să distorsioneze realitatea italiană doar pentru a denigra obi- eh, eh, țara noastră și um, guvernul său și conducătorul acestuia Berlusconi. Aceste partide au încercat să beneficieze de această campanie publicitară în scopuri electorale, încercând să-și promoveze propriul program politic și ducând o campanie care să dăuneze țării noastre în Europa. Colegii care au sprijinit opoziția italiană ar trebui să se concentreze concentreze pe chestiuni uh, care privesc statele lor, nu să se gândească la Italia. și nu să se alăture inamicilor italieni care de-a lungul timpului ca uh, teză politică s-au gândit doar la atacul președintelui guvernului nostru care a fost ales în mod democratic de 17 milioane de locuitori. Mulțumim domnului Patricello. Foarte bine, doamnelor și domnilor, iată că încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Se întrerupe ședința până la ora 3.